38 de întrebări și 38 de răspunsuri, iar acum domnul comisar desemnat mai are 5 minute la dispoziție pentru a încheia această audiere. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând doresc să vă mulțumesc tuturor uh, distinși membri ai Parlamentului European pentru întrebările adresate. Acesta confirmă clar că atât Comisia Tran cât și Comisia ITRE sunt foarte puternice din perspectiva perspectivei, uh, expertizei și se ocupă realmente de preocupările reale ale cetățenilor europeni. Știu că mulți dintre dumneavoastră vă ocupați și veniți din domeniul transportului, au fost, fost miniștrii ai transportului sau foștii responsabili la comisie cu această chestiune sau eurodeputați care vă ocupați de transport de foarte mulți ani. Cred că e foarte bine pentru cetățenii europeni. În domeniul transportului și spațiului, următorul cinci ani vor fi absolut cruciali. Și cred că Mă pot referi și la întrebarea domnului Wihel. M-a întrebat cum văd viitorul Europei și viitorul transportului în Europa. Vă pot spune uh, ce cred eu, și anume cum va fi judecată Comisia Europeană peste 5 ani. Cred că vor fi criterii foarte simple. Cum vom reuși să relansăm creșterea vom, dacă vom reuși să creăm noi locuri de muncă, dacă am pregătit Europa pentru concurența acerbă din lumea globalizată și, de asemenea, dacă am făcut acest lucru în maniera noastră europeană, adică prietenoși cu mediul într-o manieră durabilă, cu standarde sociale foarte înalte și menținute ca atare. Și cred că nu vor fi întrebări la care va fi ușor de răspuns pentru fiecare cetățean european, va fi judecător al acestor răspunsuri bazate pe aceste întrebări politice importante. Dar cred că în Europa avem toate ingredientele necesare ca să aplicăm această rețetă. Și cred că împreună cu dumneavoastră, prin eforturi comune, putem uh, să facem, să avem realizări uh, semnificative. Știți că eu cred în cooperarea strânsă dintre Parlamentul European și Comisie pentru că sunt instituții comunitare europene cu, adevărat. Am uh, colaborat în mandatul actual cu AFCO, cu Comisia Jurii, cu conferința președinților de comisii și voi avea aceeași atitudine față de o cooperare strânsă cu ambele comisii prezente aici. Sunt multe de făcut. Este, avem un program comun uriaș și provocările sunt enorme, dar cred că în Europa avem potențialul de a ne referi la toate. Cu susținerea dumneavoastră voi fi mulțumit să explorăm aceste opțiuni împreună. Mulțumim. cu această declarație de încheiere, ședința noastră sau audierea noastră de astăzi se încheie. De asemenea, vă mulțumesc tuturor pentru întrebările pe care le-ați adresat comisarului desemnat. Ați abordat o serie de aspecte care țin de sectorul transporturilor. Vreau să-i mulțumesc comisarului desemnat Șefcovic pentru tot ceea ce a spus, pentru pozițiile pe care le-a exprimat. Le amintesc vicepreședințelor și coordonatorilor că ședința de evaluare a audierii va avea loc mâine dimineață la ora 9 și 30 la, uh, în sala A1G3. Ședința se va organiza cu ușile închise. La final, președintele mulțumește interpreților pentru eforturi, pentru răbdare de asemenea. Sie merken, die Arbeit wird gewürdigt. Iată, munca interpreților, spune domnul președinte, este, este uh, un, un lucru bun pentru, din punctul dumneavoastră de vedere. Iată, o seară plăcută.